Good morning, everybody. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem ședința noastră de astăzi. Ea va dura până la ora 12.30, 12 și 15 astăzi. Intervine o mică schimbare în ordinea noastră de zi. Punctul 5, votul în ce privește combaterea terorismului și înlocuirea deciziei cadru din 2002 pentru combaterea terorismului a fost amânată pentru următoarea noastră ședință. Deci, practic, raportul Holmeier va fi votat pe data de 27 și nu astăzi. Dacă sunteți de acord, dacă nu sunt obiecții, adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Atunci v-aș mai spune că nu avem, din păcate, interpretare azi în limba uh, croată, malteză, daneză, estonă, slovenă și irlandeză. Apoi uh, adoptăm procesul verbal al ședinței anterioare, dacă nu sunt obiecții se adoptă procesele verbale ale ședințelor din 22-23 septembrie 2015, respectiv 26 mai 2016. Iar acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Ne întâlnim în această dimineață cu Comisia Europeană pentru al doilea raport al Comisiei privind progresele realizate în punerea în aplicare a acordului UE-Turcia. Pe 20 aprilie 2016, Comisia și-a publicat primul raport în ce privește implementarea acordului care a fost prezentat la LIBE, raport prezentat la LIBE. Pe 9 mai, LIBE a auzit o declarație orală a serviciului juridic asupra naturii acordului. Iar astăzi îl salutăm pe domnul Simon Mordu, director Enlargement Policy and Strategy DG NIR de la Comisia Europeană pentru a prezenta al doilea raport în ce privește progresul făcut în implementarea citatului acord. Dau uh, cuvântul întâi invitatului nostru, după care vom lansa dezbaterea. Domnule Mordu, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi aici, așa cum uh, Eh, titulatura mea o indică, am acoperit eh, acest dosar, implementarea acordului eh, UE-Turcia și am fost foarte prezent în Turcia încă de la începutul anului. Am călătorit acolo cel puțin de 20 de ori, încercând să mă asigur că declarația UE-Turcia funcționează. Și scopul nostru e ca fiecare individ să beneficieze de protecția prevăzută în declarație. Și aș începe prin a vă prezenta situația așa cum o văd eu astăzi, după care vom lăsa dezbaterea. Dacă mă gândesc la unde suntem și ce constatăm azi, aș spune că tonul general al raportului nostru, tocmai uh, dat publicității, e că această declarație rezistă, dar e fragilă. Și aș face un pas în urmă abordăm tema din punctul de vedere al Turciei, încercând să înțelegem ce a făcut Turcia de pe 18 martie de la declarația UE Turcia. Cred că Turcia a luat o serie de măsuri importante, atât legislative cât și operaționale. Bună oară! Asigurări pentru sirieni, dar și pentru non-sirieni, care au fost returnați după 4 aprilie, altfel spus, aceștia se pot înregistra acum pentru protecție temporară și pot solicita protecție internațională. Am constatat că turcii au deschis încă și mai mult uh, piața forței de muncă pentru sirieni. Există acum măsuri specifice pentru cei care au primit protecția temporară și a fost extinsă această măsură și la non-sirieni. Am putut constata mm, impactul primelor finanțări pe care le-am oferit pentru facilitățile de primire a refugiaților. Cum știți, e vorba de 2 miliarde de euro și până acum aproximativ 740 de milioane uh, am obținut, dintre care 100 de milioane au fost deja transferate către Turcia și până la vară sperăm că uh, să avem la dispoziție cele 2 miliarde și deja să avansăm cu finanțările. E important pentru că acești bani sunt necesari pentru măsurile Uh, turce pe teren și deja pe teren se, po- se poate constata diferența bună oară în numărul de copii care pot să meargă în sfârșit la școală. Suntem conștienți că vorbim de până la 400.000 de copii care nu sunt școlarizați uh, full-time. Dacă ne uităm la ce înseamnă asta în termen de cifre, uh, și cele mai recente cifre sunt cele pe care le-am luat chiar aseară. V-aș da câteva indicații cheie asupra situației. Deci, aseară vorbim de 8.319 migranți pe insule. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de, la de când a intrat în vigoare declarație, uh, traversările ilegale ale frontierei au scăzut până la 104. Dacă comparăm cu cifrele de luna trecută, putem vedea impactul concret al declarației. În luna mai, media a fost de 40 de traversări ilegale pe lună, iar înainte, înainte de activarea declarației, dacă vorbim de perioada 1 februarie-20 martie, media atunci era de peste 1630 pe zi. Deci, iată, scăderea este considerabilă. Dacă ne uităm acum la cifra migranților care au fost returnați în Turcia, de asemenea o evoluție interesantă, vedem aseară un total de 468 migranți returnați în Turcia, incluzând 31 de sirieni, deci un număr mic de sirieni, de fapt. Și ce privește uh, relocarea, constatăm relocări din Turcia către Uniunea Europeană, aseară vorbim de 711 persoane. Și circa 370 de persoane așteaptă uh, relocarea din Turcia către Uniunea Europeană în acest moment. Dar aș sublinea un anume punct și există multe discuții despre beneficiile și dezavantajele declarației, dar uh, un argument pentru mine important. Dacă ne uităm la cifra deceselor, doar în luna ianuarie era vorba de 70 de persoane care au încercat să traverseze Marea Ege. De când a fost activată declarația, am înregistrat doar 7 decese. Atunci când este criticată declarația, trebuie să încercăm să facem un pas înapoi și să ne uităm mai la rece și să constatăm că s-a redus masiv pierderea tragică de vieți. Și am mai constatat și altceva. Din punctul meu de vedere, uh, există o uh, destructurare semnificativă a traficului de ființe umane, în special uh, prin Marea Egee. Cifrele nu se compară deloc cu uh, cele de anul trecut. Din punctul uh, meu de vedere, ruta din Marea Egee e, a traficanților este acum întreruptă. Dacă ne uităm la numărul de returnări, către Turcia de la implementarea declarației. Cifrele uh, sunt relativ scăzute. Uh, vorbeam de 766 de persoane mai înainte. Uh, asta se leagă de suprapopularea hotspoturilor din Grecia. De ce cifra nu e, de returnare nu e prea mare pentru că toți migranții în situație ilegală și pe insulele Elene, chiar și cu naționalități unde există uh, o recunoaștere scăzută a uh, azilului, au existat solicitări de azil. Și noi am promis că fiecare astfel de cerere va fi tratată individual, caz de la caz și acest lucru se chiar întâmplă. Asta mai arată că declarația într-adevăr se implementează cu respectul total al prevederilor atât de partea UE cât și de partea Turciei, ceea ce oferă tuturor posibilitatea de a cere, de a solicita azil. Un alt motiv pentru faptul că returnele nu sunt prea multe e pentru că cel mai mare număr de cereri uh, se referă la solicitările reglementare. Și ce se întâmplă e că toți solicitanții care au primit verdictul de inadmisibilitate au dreptul la o a doua cerere printr-o procedură de apel. Și acum este în derulare această a doua procedură de apel care este procesată de aceiași funcționari care au procesat uh, cererile inițială. Uh, și s-a întâmplat ca autoritățile elene să decidă altminteri decât prima instanță uh, către care a fost dirijată solicitarea de azil. Acest proces de apel arată din nou că acordul este întru totul respectat a durat ceva, așa cum uh, vă spuneam, uh, să punem în aplicare întregul sistem de procesare a celor de azil în Grecia, însă acum aceste structuri sunt funcționale și sperăm ca cererile să poată fi procesate mai rapid și ca atare migranții ilegali să poată fi returnați mai rapid și eficace. Spațiile de lucru sunt prevăzute în Lesbos, Chios și Samos, hotspoturile cele mai aglomerate, iar EASO și se, a, experții serviciilor de azil au trecut printr-un stadiu de formare și acum procesează solicitările în număr mai mare. Aș mai sublinia un lucru. Autoritățile elene, în paralel, în colaborare cu uh, IOM și cu susținerea Comisiei, au demarat o schemă voluntară de returnare și dacă ne uităm la cifrele celor returnați către Turcia, vorbeam de 468. Majoritatea acestora uh, au fost returnări voluntare. Asta înseamnă că migranții vor fi mutați din insule în țara lor de origine. Asta va înlesni returnarea migranților. Deci, Firește, acest lucru nu se va aplica și sirienilor care nu vor fi returnați în Siria. Colucrăm îndeaproape cu autoritățile elene pentru a crea capacități suplimentare de uh, primire și pentru a ameliora condițiile de primire ale uh, facilităților existente. Ne preocupă aici Uh, situația minorilor neînsoțiți și a persoanelor vulnerabile, încercăm cu autoritățile elene ca aceste persoane să fie scoase din hotspot-uri și dirijate către alte uh, facilități. Din partea turcă aș sublinia că delegația noastră de la Ankara are acces la centrele în care uh, sunt găzduiți cei returnați, avem interviuri cu aceștia, dialogăm cu ei. Uh, și astfel putem propune măsuri corective. Un exemplu. Uh, echipa noastră a constatat că mulți dintre cei returnați nu erau siguri care sunt drepturile lor și am lucrat cu autoritățile turce pentru a avea um, uh, fluturaj pliante în, traduse în limbile refugiaților pentru a prezenta în tocmai drepturile uh, acestora. La penultima mea uh, deplasare acolo am uh, subliniat în fața autorităților ca cei care sunt acolo și când cei returnați din Grecia către Turcia ajung în Turcia să fie respectate într totul drepturile lor la protecție. Cum spuneam, uh, acordul rămâne încă destul de fragil, dar, din punctul meu de vedere, funcțional. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune și președinta. Mulțumim pentru aceste informații pe care ni le-ați oferit. Acum am o listă lungă de colegi care doresc să intervină. Am să citesc numele acestora. Iar dacă cineva lipsește de pe lista mea, vă rog să ridicați mâna. Mr. Coelho, Mr. Dupre,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 Okay, so I have all the names. Mrs. Zipper, please. Thank you very much. I will try to keep it short. Mulțumesc, o să încerc să fiu cât mai succintă ca să dau și altora ocazie să vorbească. Mai întâi vreau să subliniez că un lucru foarte clar. Și anume, față de alte state membre, anul trecut Turcia era gata să dea protecție refugiaților. Asta e o mare diferență și e un lucru foarte trist pe care trebuie să-l luăm în considerare. Nu o să mă întorc la toate întrebările, dar aș vrea să știu dacă ați putea să ne spuneți ceva în legătură cu rapoartele pe care le primim constant, nu doar conform cărora Turcia ar construi un zid, așa cum spun rapoartele, nu ca să împiedice membrii ISIS să intre în Turcia, ci ca să împiedice și mai mulți refugiați să vină în Turcia. Și avem de asemenea rapoarte că uh, grănicerii turci trag asupra refugiaților și că refugiații, inclusiv copii, sunt împușcați, sunt omorâți la, atunci când încearcă să treacă frontiera. Dacă puteți să spuneți ceva în legătură cu asta. Domnul uh, Coelho. Domnul Depre. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru informațiile pe care le-a comunicat. Nu se revin asupra judecăților uh, pe care le putem face, judecăților de valoare asupra acestei, nu știu, declarații, nici cum să numim, între Uniunea Europeană și Turcia. Vreau doar să iau notă de faptul că față de obiectivele declarate ale Comisiei, rezultatele Există, pentru că numărul de sosiri s-a redus considerabil ca și numărul de morți. Și acestea sunt două dintre obiectivele care fusese asumate. De asemenea, iau de ce spuneți, și anume că, în general, dreptul uh, internațional este respectat, există drept de, la recurs. Problema este dacă acest recurs este, are un caracter suspensiv deci aș vrea să știu care este poziția Comisiei pe această chestiune. Și am patru cereri de informare, foarte rapid. Ați spus că sunt 468 de uh, migranți trimiși din Grecia în Turcia, dar de la începutul anului ați spus că sunt 1540 uh, de persoane care au fost trimise. Deci sunt mai multe decât au fost trimise către Turcia înainte de implementarea acordului decât după. Deci, sau poate cifrele noastre nu sunt foarte coerente. Doi, pe baza a căror motive sunt trimiși acești migranți ilegali? Pe baza acordurilor de readmisie bilaterale Grecia-Turcia sau pe baza acordului de readmisie UE-Turcia? Aș vrea să ne spuneți exact care e situația din acest punct de vedere. 3. Am văzut că peste cele 3 miliarde prevăzute în acord, mai există și o anvelopă de 14 milioane de euro pentru a ajuta garda de coastă uh, turcă care de asemenea are un... Uh, și mai există un nou angajament de 20 de milioane. E suficient sau câte astfel de anvelope mai sunt așa uh, uh, dincolo de, de cele prevăzute în raport și dacă mai sunt alte state membre sau alte state care au obligația de a-și supraveghea coastele maritime și care au uh, finanțare de la Uniunea Europeană. Mă gândesc la, nu știu, Italia, Grecia, țări europene. Așadar, aș vrea să am un răspuns la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Depre, doamna Piri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Mordiu, pentru uh, introducere și dați-mi voi să spun că sunt de acord că Turcia a făcut foarte multe lucruri, cel puțin multe lucruri cerute de statele membre, Uh, pe un ton mai critic, uh, duminica trecută, așa cum spunea colegul meu, am primit uh, notificarea de la Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, care ne-a spus că trei femei, patru copii și un bărbat au fost împușcați, au fost omorâți. Nu e prima dată când auzim astfel de vești. Human Rights Watch a făcut astfel de rapoarte de asemenea. Deci întrebarea mea este cum investigează Comisia Europeană aceste lucruri? Adică, pentru că noi să porniți de la prezumția că Turcia este o țară terță sigură. Turcia, guvernul turc neagă că s-a întâmplat acest lucru, dar dacă se arată, se dovește că e adevărat ce se va întâmpla cu acordul. Apoi începește liberalizarea vizelor. Ieri am văzut iarăși arestări scandaloase ale jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului. Lucrul acesta, din păcate, continuă în Turcia pe baza acestor legi controversate antiteroriste. Săptămâna trecută am văzut că li s-a ridicat imunitatea deputaților din Parlament. Deci, uh care e situația în legătură cu îndeplinirea cerințelor uh, pentru liberalizarea uh, vizelor? Și al patrulea punct. Mesajul foarte clar pe care îl uh, transmitem uh, migranților este că atunci când se suie într-o barcă în Turcia și își riscă viața, nu merită să facă asta uh, și mai degrabă merită să aștepte procesul de relocare. Sunteți de acord cu mine că numărul de 711 Uh, transferați înseamnă că nu există nicio cale legală și sigură de transfer a refugiaților și se gândește Comisia să implementeze uh, propunerea de uh, relocare structurală care este pregătită. Și ultima întrebare privind Grecia. Am văzut că Comisia de Apel respinge aproape toate deciziile de returnare în Turcia. Este adevărat că se fac presiuni asupra Greciei pentru a schimba această Comisie de Apel și în ce fel? Uh, de asemenea, avem rapoarte că EASO blochează accesul avocaților la audieri. Asta ar fi evident foarte îngrijorător. Puteți să clarificați ce se întâmplă acolo uh, și uh, de ce sau dacă acești avocați care au clienți în Moria nu au acces la ei. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc. Eu am trei întrebări. <clears throat> ce se întâmplă la frontiera cu Siria este îngrijorător. Faptul că sau informațiile că sunt împușcați oameni acolo sunt tot mai dese. Întrebarea mea este câte astfel de fapte, de evenimente au avut loc și discutați asta cu partea turcă? A doua întrebare, din zona Roce am auzit că guvernul provizoriu de acolo e foarte interesat ca oamenii să se întoarcă. E vorba de sute de mii de oameni, dar turcii se opun. E, e de neînțeles de ce nu lăsăm oamenii să se întoarcă acolo, deși își doresc asta. Și în al treilea rând, despre cei blocați în Grecia acum, ce se întâmplă cu cei care au ajuns în Grecia înainte de 18 martie? Ce statut au ei? Uh, și ce planuri aveți dumneavoastră pentru a ajuta acești oameni? Cum ar putea ei deveni parte acestui program de relocare? Sunt mulți care ar dori să ajungă în Portugalia, din câte știu. Dar, din anumite motive, asta nu funcționează. Portughezii spun că ar dori să-i primească. Ne puteți spune de ce nu e posibil să transferăm un număr mai mare către Portugalia. Am auzit și de fapt de la alte state membre că ar fi gata să primească oameni, dar undeva se pare că există o problemă. Mulțumesc. Da, pagaza Urtundu Arutz. Gracias, presidenta. Eh, queremos agradecerle los... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite de invitatul nostru și pentru toate aceste date, dar trebuie să evaluăm aceste date într-un context. Săptămâna trecută unii dintre colegii noastre ne-au spus că rădăcinile, uh, cauzele acestui uh, uh, flux migratoriu legat de sărăcie și de război merg până în Egipt și până în Libia și predicția este că numărul oamenilor care se vor înneca în continuare în Mediterana în acest an se va dubla din cauza situației din Egipt și din Libia. Deci ne dați cifre încurajatoare, spuneți că mai puțini oameni vin prin Grecia, dar avem și această uh, previziune că se va dupla numărul morților uh, în Mediterana, în necaților în Mediterana în 2016. Prima întrebare. A doua întrebare. Uh, puteți să ne spuneți ceva legat de de uh, faptul că, deși acest acord politic se presupune că se aplică ambasadorului în Turcia, a uh, demisionat. Deci care vor fi implicațiile asupra verificării veridicității acestor cifre și date? Dacă aceste cifre și aceste situații de, cu refugiați împușcați pe frontiera turcă, care vor fi consecințele? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, cifrele pe care le-am eu sunt un pic diferite și ele provin de la guvernul elen. Uh, sunt cifre, dacă comparăm cifrele din mai cu cele din iunie, numărul refugiaților a crescut cu 4300 de persoane în Grecia. Deci există o creștere cu siguranță mică, lentă, dar în cele din urmă Uh, cifrele uh, referitoare la persoanele care rămân în Grecia sunt foarte mari în continuare. Apoi, nu s-a întâmplat nimic, practic. Nu s-a făcut nimic pentru acești refugiați ajunși înainte de 18 martie în Grecia. Pentru că, în realitate, tot ce ar fi trebuit să se întâmple nu s-a întâmplat, așa cum a spus domnul Avramopoulos săptămâna trecută. Și acum avem, de o parte, pe de parte, eforturi uh, să se creeze mai multe uh, facilități, pe de altă parte ca nimeni și transfer, pe de altă parte nimeni nu pleacă din Grecia. Uh, tot ce este sigur este că acești oameni rămân în Grecia și asta creează o tensiune enormă pentru că sunt multe persoane care sunt deja acolo, altele care uh, tocmai ajung acolo și n-au unde să fie cazate și pot să vă arăt toate notele de care dispun ca să luați la cunoștință dacă doriți. Există o mare problemă legată de implementarea procedurii de uh, uh transfer a persoanelor ajunse în Grecia înainte de acordul semnat cu Turcia. Pe de altă parte, vă informez că toate aceste persoane fac cereri de azil fiecare se declară refugiat, fie că e, fie că nu e. Și sunt uh, peste 58.000 de persoane în Grecia la ora actuală care au făcut uh, aceste cereri de azil. Pe de altă parte, ministrul nostru a făcut o declarație recentă în care a spus că procedurile durează foarte mult, că persoanele care trebuiau să rămână patru luni în Grecia, conform permisului provizoriu pe care l-au primit, vor rămâne șase luni și după aceea, practic, chiar un an. Deci acești oameni uh, uh, vor avea dreptul, practic, de a rămâne în Grecia timp de un an. Și vă imaginați ce probleme creează asta. Apoi, începește declarația UE-Turcia. Vreau să vă dau un exemplu urmăresc situația în toate insulele grecești. Ei bine, în Samos, la ora actuală, există 1200 de persoane, din care 300 n-au făcut nici măcar cerere de azil. De ce acești oameni sunt încă în Samos și unde ar trebui ei să fie duși? Unii dintre ei stau acolo de luni de zile. E o întrebare practică. Pe de altă parte, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, au spus că vor trimite cel puțin 300 de oameni <clears throat> care să ajute la procesarea celor de azil. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu mișcă nimic. Și în ciuda tuturor contribuțiilor și ajutorilor pe care le-ați menționat, până în octombrie acești oameni vor rămâne cu toți aici. Eh, dacă acești funcționari nu pot procesa eh, cererile, nu o să facem niciun eh, proiect, deci nu, niciun progres. Deci nu văd cum se poate pune, cum se poate implementa declarația. Deci, problema este că autoritățile elene nu reușesc să proceseze cererile, cu excepția sirienilor și toți ceilalți așteaptă în Grecia, stau, sunt blocați în Grecia, iar persoanele care sunt uh, imigranți uh, ilegali nu mai sunt nici ei trimiși în altă parte pentru că nu sunt procesați. Dar am o întrebare foarte practică și o, o, vreau să vă spun că există o mare presiune și cuvântul cheie este uh, relocarea. Trebuie ca oamenii să poată să plece din Grecia către alte țări. Trebuie să facem acest lucru acum. Trebuie ca Portugalia să poată să primească refugiați din Grecia, dacă vrea, să primească. Deci nu trebuie să stopăm acest sistem. Doamna Gomes, vă rog. Este ridicol să spui că acordul cu Turcia funcționează când, așa cum s-a subliniat, vedem că se dublează fluxul de refugiați din țări, cum ar fi Egiptul, ca să nu mai spunem ce se mai întâmplă pe ruta albaneză. Și să... Bun, poate că în Smirna rețelele de traficanți au fost uh, demantelate, dar ei au plecat în altă parte și pentru că fac și mai mulți bani uh, și exploatează și mai mulți oameni în altă parte. Ce spune Comisia despre decizia Mețansa Sans frontier de a refuza bani de la UE, pentru că au spus că ei nu vor să mai fie complici ale acestei scheme scandaloase prin care uh, refugiații sunt uh, uh, livrați fără respectul uh, legislației internaționale și a Convenției privind drepturile refugiaților. Pentru că, evident, Bun, pe de o parte, Turcia era dornică să facă anumite lucruri pentru refugiați, dar pe de altă parte nu putem considera uh, Turcia drept o țară sigură. Aș vrea să vă întreb în special ce uh, persoane din ce țări, ce, de ce naționalități au fost supuse acestei relocări? Ce naționalități aveau ei? Și are Comisia o situație acestor oameni? Știe unde se află? Cine sunt ei? Poate să aflăm uh, într-o zi că cei care echipurile vor fi plecat voluntar n-au fost volunt, n-au plecat de bunăvoie și că unii au fost uh, relocați pentru că erau uh, ilegal în Grecia, și atunci vom avea situații de încălcare foarte serioase a drepturilor omului. Și aș vrea să vă întreb în legătură cu relocarea. Cine își asumă responsabilitatea pentru, pentru, pentru transfer? Pentru transfer? Colegul meu a spus că Portugalia e una dintre țările gata să primească refugiați. Joe Biden și, și eu la fel am lucrat uh, uh, asupra situației a 400 de yazidi. Știm unde sunt, uh, i-am pus în legătură cu autoritățile uh, elene, cu Ministerul Portughez și nimic nu se întâmplă de trei luni. Este ridicol, este absolut ridicol și acești oameni vor să vină în Portugalia și Portugalia este gata să-i primească. De ce nu se întâmplă asta? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Într-una din zile am să mă duc eu acolo și să i înregistrez. Și aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă cu oamenii care stau în depozite? Pentru că, sigur, multe au fost... Uh, domenia a fost uh, desfințată, dar s-au creat o mie de alte domenii și oamenii au fost puși în corturi și în uh, depozite. Și multe ONG-uri îmi spun că aceste depozite sunt adevărate uh, locuri uh, extrem de periculoase, de capcanele morții aproape și că oamenii refuză să meargă acolo. În fine, începește problema minorilor. Când am fost în Grecia acum câteva luni, autoritățile elene mi-au spus că n-au nicio capacitate de a uh, gestiona minorii. Deci ce s-a făcut ca să ajutăm autoritățile elene să aibă această capacitate? Și în fine, care este situația în așa numitele hotspot-uri? Într-adevăr, oamenii sunt considerați în detenție acolo? Asta nu este deja o încălcare a legislației internaționale privind refugiații? Mulțumesc, doamna Schlein. Ehm, si parla... Mulțumesc. Se vorbește de 8 sau de 11 refugiați uciși de autoritățile turce la granița Turcia atunci când au încercat să treacă granița. În alte părți au mai fost uh, și alte astfel de exemple. Autoritățile au spus că au dat doar, tras doar focuri de advertisment. Eu însă vreau un răspuns imediat din partea Comisiei și Consiliului. Eu vreau să știu ce se întâmplă și ce anume faceți pentru a verifica ceea ce se întâmplă acolo și ce efecte are asta asupra declarației. Cum întreba și colega Piri. E de fapt imposibil să părăsești Siria legal și atunci Comisia ce părere are? Cum se poate pleca din Siria? Chiar credeți că Turcia poate fi considerată o țară sigură de proveniență, date fiind aceste lucruri? Eu cred că un singur astfel de caz de omucidere ar fi suficient ca să nu mai vorbim de Turcia ca țară sigură. De luni întregi auzim că această declarație ar fi un succes. Cum măsurăm acest succes? Faptul că moartea și suferințele au loc ceva mai departe de granițele noastre, asta e tot. În Italia există o vorbă care spune că ce nu vezi nici nu te doare. Dar uh, miile de copii care au un drept la protecție internațională, ce facem cu ei? Doamna Cala, mulțumesc, mă alătur uh, antevorbitorilor. Aceste ucideri la graniță trebuie să aibă consecințe. Poate ne puteți spune care vor fi aceste consecințe. Au fost uh, menționate multe îngrijorări despre condițiile din Turcia și m-ar interesa să știu ce face Comisia pentru a monitoriza situația celor care au fost returnați. Pentru că cred că asta e o mare problemă. Dumneavoastră trimiteți oamenii înapoi, dar acolo îi lăsăm de capul lor, mă rog, la mâna destinului. Și noi știm că n-au putut cere azil. Știm care e rata recunoașterii pentru astfel de solicitanți. Șansele lor sunt minime. Ce face Comisia pentru a monitoriza această situație? Cum puteți garanta când spuneți că drepturile lor nu au fost uh, încălcate? Am un mare semn de întrebare. Ați mai spus apoi că e important să menționăm drepturile individuale. Da, așa este, dar e nevoie și de căi de atac, de posibilitatea lor. Asta e important în legislația europeană, pentru drepturile omului, pentru tot ceea ce face Uniunea Europeană. Însă există o, prote- o presiune mult prea mare asupra guvernului grec de a schimba aceste comitete de atac uh, își făceau treaba foarte bine și acum au fost desfințate sau înlocuite și au spus că peste 90% din cei care au o cale de atac au, drept, au de fapt dreptul să rămână. Într-adevăr, Turcia nu e o țară sigură, de aceea nu, uh, acest acord cu Turcia nici nu funcționează. Nu poți returna refugiații acolo. Și aceste comisii de, de apel și-au făcut treaba bine, dar statele membre au pus presiune pe Grecia ca să schimbe membrii acestor comitete și acestea nu vor mai lucra într-un mod favorabil pentru drepturile omului acestor oameni, <clears throat> pentru drepturile fundamentale ale acestor indivizi. Vom vedea dacă ele vor ceda presiunii sau dacă vor respecta legea așa cum ar trebui să facă. Dar mi se pare de neacceptată această presiune și asta nu doar din partea președinției și a statelor membre, ci și Comisia care spune Greciei că, uite, toate autoritățile consideră Turcia o țară sigură. Mi se pare de nepermis. Poate că puteți transmite, vă rog, acest mesaj. Colegii s-au mai referit la accesul la avocație în aceste hotspoturi, ceea ce e foarte important și foarte îngrijorător să aud că o agenție europeană, și anume EASO, ar putea fi implicată în restricționarea accesului la avocați. <clears throat> Au mai fost uh, rapoarte de la avocați care spun că activitatea EASO nu prea respectă standardele și 100%, la, și 100 din cereri sunt respinse, ceea ce nu e normal și justificarea de asemenea nu respectă niciun standard, e doar copiată, nerespectându-se drepturile fundamentale ale oamenilor și autoritățile grecești nu au altă posibilitate decât să bifeze această recomandare care e transpusă într-o decizie. Și dacă tot e să reformăm mandatul EASO, cred că noi, parlamentarii, trebuie să fim atenți, să vedem cui dăm această putere, cine lucrează la fața locului și ce trebuie îmbunătățit. Afectăm viețile oamenilor, ale indivizilor trimiși înapoi și ale căror vieți ar putea fi distruse nu doar cât privește perspectiva de viitor, ci afectându-le drepturile fundamentale. Aș dori să primesc niște răspunsuri în acest sens. Mulțumesc. Doamna nu? Domnul Poglieze. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am venit un pic prea târziu. Sper că n-am pierdut nimic important sau că nu mi-am notat cifre greșite. Îmi cer scuze dacă se întâmplă să greșesc. Deci, din ce mi-am notat, văd că acordul dintre UE și Turcia ar da rezultate foarte bune în ceea ce privește limitarea numărului de migranți care vin din Turcia în Grecia. Ce nu prea funcționează sunt returnările din Grecia înspre Turcia. Ați spus 468 de persoane, puteți confirma acest lucru? Și aș mai avea o idee. Ați vorbit de 711 migranți pe care i-am preluat noi, Uniunea Europeană, din Turcia. Mi-aduc aminte că acordul spunea că relația ar trebui să fie de 1 la 1 între cei returnați și cei pe care îi preluăm. E vorba strict de sirieni. Îmi puteți confirma și acest lucru? Și o ultimă observație. Punctul pe care l-au menționat și unii colegi, și anume faptul că acordul ar da rezultate bune în uh, blocarea rutei balcanice, dar și că s-a întărit, s-a crescut fluxul pe ruta Mediteranei puteți să-mi confirmați și acest lucru. Mulțumesc! Am terminat întrebările, mulțumesc colegilor pentru intervenții și dau cuvântul înapoi comisiei. Ați primit multe întrebări. Vă rog, încercați să răspundeți cât de bine puteți. Uh, mulțumesc. Eu m-am sunt mai degrabă ocupat de Turcia. Dacă nu vă pot răspunde pe întrebările despre Grecia, revin cu răspunsul după ce discut cu colegii. Dar să încerc să vă spun ce pot deocamdată. Doamna Siper a spus cât privește refugiații împușcați, raportul văzut în acest sfârșit de săptămână, am luat legătură cu autoritățile din Turcia pe subiectul refugiaților împușcați așa cum ați văzut, au uh, negat vehement aceste informații și delegația noastră de la Ankara a efectuat o misiune la fața locului, la frontieră, pentru a înțelege situația. Pe scurt, aș spune că nu a fost o, nu e o politică sistematică a guvernului uh, turc. Nu am văzut vreo dovadă care exista o astfel de operațiune de împingere înapoi. Ce am văzut însă foarte clar este că accesul peste frontieră e mult mai restricționat decât era în, uh, la începutul crizei. Și mai vedem că există operațiuni de trafic de ființe vii și mișcări teroriste de asemenea pe acea frontieră. Uh, e clar că au existat incidente în care s-a tras. După evaluarea noastră, se pare că a fost un uh, incident local, izolat, dar nu, care nu face parte dintr-o politică generală. Vom continua să urmărim cu atenție aceste aspecte. Apoi, întrebarea legată de cei care au fost trimiși înapoi în Turcia, domnul Dupre, aveți dreptate. Raportul menționează două cifre. Un total de persoane returnate din 4 aprilie încoace, cifră care până mai ieri era de 468, returnați pe baza acordului existent bilateral Grecia-Turcia. Iar valoarea de 1546 nu e o contradicție. Această, deci cei 468 sunt strict returnați de pe insule după 4 aprilie, returnați în Turcia, iar 1546 conțin și pe cei returnați de pe continent din uh, Grecia de la începutul anului. Aceasta e relația. Ceea ce privește proiectul de 20 de milioane pentru paza de coastă, e prevăzut să ușureze un pic situația, de niște nave speciale și capacitate suplimentară de a salva vieți în Marea Egee. E oferit în uh, instrumentul de stabilitate și dacă o astfel de susținere poate face diferența și în alte zone, putem pune la dispoziție și în alte părți astfel de lucruri. Iar cât privește liberalizarea vizelor, întrebarea doamnei Piri, cred că raportul nostru e destul de clar. Avem 5 standarde plus 2 care nu au putut fi atinse, dat fiind calendarul restrâns, însă mingea e pe partea Turciei acum și ține de ei să respecte aceste condiții. Odată ce Comisia va considera că așa stau lucrurile, vom informa desigur Parlamentul și Consiliul. Iar întrebarea de ieri, scuze, doamna președinte, cere liniște în sală. Discuția e dificil de urmărit. Mulțumesc. Așadar, cele spuse despre arestarea de jurnaliști ieri și acest subiect e urmărit îndeaproape de noi și um, în altul reprezentant și responsabilii cu proiectele de vecinătate au semnalat acest lucru ieri. E important să subliniem că libertatea de exprimare e unul din uh, elementele cheie ale proiectului european și unul pe care îl tratăm cu foarte mare importanță, iar dacă ne uităm la raportul emis cu privire la liberalizarea vizelor și conferința de presă, a prim-vicepreședintelui, el a arătat foarte clar că trebuie să evite situații în care o definiție prea largă a terorismului ar duce la oameni uh, reținuți pentru că își exprimă părerea într-un mod non-violent și într-o situație în care nu cer uh, utilizarea de arme și nici nu susțin organizații extremiste. Doamna Piri, alături de alții, s-au referit la numărul total de persoane relocate de, la, de pe 4 aprilie încoace. Într-adevăr, 711. E o cifră mai mare decât numărul de migranți returnați către Turcia, anume 468, dar aveți dreptate când spuneți că acest acord a prevăzut și că apare sistemul de returnare voluntar. Pe 7 iunie am avut o discuție cu colegii din Turcia, regulile operaționale, standarde, regulile jocului, dacă vreți așa, și de la acel moment încoace trebuie făcut un, uh, o evaluare să vedem dacă sunt, deplinesc condițiile pentru implementarea acestui sistem voluntar de returnare alți colegi, cred că doamna Gomez, a pus întrebarea naționalității celor 711 relocați în Uniunea Europeană. Cu toții sunt sirieni și așa cum, pentru că s-a vorbit de Portugalia, aș sublinea că din cei 711, 11 au ajuns din Turcia în Portugalia. Știu că n-ați întrebat asta, voi ajunge să și la întrebarea dumneavoastră legată de Grecia imediat. Doamna Weidenholzer a întrebat ce se întâmplă cu cei care migraseră înspre Grecia înainte de 18 martie. Cei uh, a căror situație este considerată admisibilă sau cerințele sunt considerate admisibile, intră în schema de relocare. Nu ține de acordul UE-Turcia. Acordul prevedea transferul oamenilor de pe insule pe continent înaintea implementării și s-a mai pus întrebarea importantă ce se întâmplă când instanța de apel uh, decide pe cererea admisibilă. Asta nu înseamnă decât că cererea trebuie analizată în detaliu de la un caz la altul. Deci începe un proces nou. Nu înseamnă că se dă o răspuns deciziei deja. Următoarea întrebare, dacă se schimbă ruta migrației, n-aș spune că informațiile ar arăta un transfer din Marea Egee spre Marea Mediterană. Valorile de pe Marea Mediterană sunt similare cu cele din, de, de anul trecut și nu am văzut un transfer al naționalităților. Nu spun că nu e un subiect important care merită analizat în detaliu. Vreau doar să spun că încă nu se vede un transfer al acelorași oameni care înainte treceau pe Marea Igee, care acum să meargă pe ruta sudică. Apoi m-ați întrebat care sunt consecințele demisiei ambasadorului de la Ankara. Eu nu cred că există consecințe directe și vă asigur că delegația va continua să urmărească în fiecare zi, și aici vă mai pot da niște informații, sper că astfel puteți primi uh, mai multe asigurări despre cât de aproape, de aproape urmărim aceste situații. Am avut acces la toate centrele, la toate taberele unde ajung cei returnați din Grecia în Turcia iar uh, colegii de delegație au, au putut uh, avea discuții cu acele persoane. Am tras propriile concluzii și am avut o discuție foarte specifică cu colegii turci cu privire la ceea ce am văzut și ce îmbunătățiri am dorit să vedem. Ca să vă dau câteva exemple, ne îngrijora lipsa de informații clare oferite acelor persoane cu privire la drepturile lor, ne-au îngrijorat lipsa de acces la interpreți care să-i ajute în uh, procedurile foarte dificile. De asemenea, există rapoarte că persoanelor li s-au confiscat telefoanele mobile la sosire. Așa era pentru că, așa se întâmpla pentru că nu erau permise instrumente uh, Um, instrumente care să poată face fotografii și s-a recomandat recurgerea la aparate telefonice vechi care nu aveau camere foto. Dar vreau să vă arăt că echipele noastre au acces oriunde doresc și fac uz de acest acces pentru a-și forma o părere proprie. Ceea ce privește naționalitățile, am spus că cei 711 erau cu toții sirieni, Iar în ceea ce privește susținerea din hotspoturile din Grecia, susținem autoritățile în două feluri. Primul rând, oferindu-le asistență financiară directă pentru condițiile din aceste tabere și, în al doilea rând, prin ONG-uri și alte organisme. Avem programul de ajutor umanitar. Ne susținem și operațional trimițând experți ai statelor membre și experți EASO și alții în acele hotspoturi pentru a ajuta. Iar pentru că ne-ați întrebat de ceea ce se întâmplă cu copiii, din informațiile mele, aceștia sunt duși acum în locuri speciale pregătite pentru îngrijirea copiilor și pentru nevoile specifice ale copiilor, fiind desigur o categorie uh, vulnerabilă. Dacă aveți alte informații, vă rog să mi le trimiteți ca să putem urmări acele informații direct. Lucrăm și cu Organizația Națiunilor Unite, cu un alt comisariat, pentru îmbunătăți capacitatea de primire. De ce nu funcționează relocarea? Nu știu nici eu, dar e într-adevăr un subiect care pune presiune asupra Greciei, în special pe partea continentală, și trebuie să urmărim acest subiect cu orice ocazie. Doamne Keller îi pot spune că avem acces, putem vizita aceste centre, putem discuta cu fiecare om în parte. Așadar, pentru cei care au fost returnați către Turcia, avem o imagine de ansamblu destul de bună privire la ce anume se întâmplă. Să vă dau câteva exemple. Știu că din cei 31 de sirieni care au fost returnați din Grecia în Turcia, 9 au ales de bunăvoie, și asta mi s-a confirmat și de la ONHCR, să se întoarcă în Siria. Iar din nesirieni, din cei 411, 132 au fost mutați în țările de origine. 132 din 411 au fost în, în țările de origine. Vă pot da mai multe detalii dacă doriți să știți detalii. 40 de afgani, pakistanezi, 39, 17 bangladeșeni și vreo 18 iranieni. Iar dintre cei care au depus cereri de azil, 25 din 411 au cerut protecție internațională, 5 din Congo, 5 din Afgan și fie au primit permis de ședere pe măsură ce cazul e analizat sau au fost trecuți în centre speciale, dar știm în fiecare moment unde se află și urmărim fiecare caz în parte. Country. Um, În ce privește statele terțe sigure, sunt de acord cu ce spuneți, dar de partea noastră, Comisia, într-o scrisoare adresată autorităților elene, a transmis evaluarea ei, potrivit căreia Turcia a îndeplinit condițiile pentru a fi considerată o primă țară de azil sau, altfel spus, o, un stat terț sigur pentru refugiați. Pe baza Valorilor individuale ale solicitanților de azil atunci când aceștia sosesc în Grecia privind uh, returnarea către Turcia. În ce privește comitetul uh, care tratează recursurile, apelurile, în raportul nostru de săptămâna trecută veți constata că am spus că e nevoie de atenție urgentă de către Grecia uh, pentru a spori capacitatea de a procesa solicitările de azil și recursurile pe bază individuală cât mai rapid, așa încât returnările și readmisiile să fie înlesnite, în special prin intermediul conceptului de stat terț sigur. Iată un exemplu clar al accentelor pe care le punem noi. Mai știm că autoritățile elene au decis să-și amendeze propria legislație așa încât să dispună de o nouă autoritate de recurs care să revizuiască din punct de vedere juridic uh, aceste solicitări. Parlamentul Elen, pe 16 iunie, a adoptat aceste modificări, aceste amendamente și cei care au urmărit conferința de presă au putut constata că domnul comisar Avramopoulos a salutat inițiativa grecilor pentru a înlesni procedurile în acest uh, proces de recurs la o respingere de solicitare de azil. Însă, insist, nimeni nu a solicitat Greciei să modifice această legislație, au făcut-o de bunăvoie. Sper că am acoperit uh, majoritatea întrebărilor, poate cu excepția celor care se refereau la EASO. Nu știu ca EASO să fi uh, să fi făcut un apel la uh, Uh, lipsa de avocați în, uh, pentru refugiați în hotspoturi. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumim domnule Mordu pentru răspunsurile detaliate. Secretariatul mi-a spus că dacă ne-ați putea transmite în scris cifrele citate ar fi un element uh, extrem de util. Uh, motivul agitației din sală e că noi vom continua acum cu niște voturi. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Continuăm ședința noastră cu voturile. real specialist. So, dear colleagues, Dragi colegi, așa cum vă anunțam la începutul ședinței noastre, nu vom vota raportul Holmeier astăzi. Acesta este amânat pe 27 iunie. Iar acum votăm consolidarea controlelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe, raportul Macovei. O rog pe doamna raportor o rog pe doamna Macovei să o întreb dacă trebuie să se ia cuvântul. Nu. Atunci înseamnă că putem trece imediat la vot. Okay. So we have one Există și un amendament care a fost retras ieri seară, amendamentul 77. Deci pe acesta nu îl vom vota. 77. Și începem votarea. Alineatul 1, amendamentul 24 și amendamentul 25 se votează împreună. E vorba de o respingere completă. Vă rog să utilizați cartelele de vot. Votul electronic e deschis. Yes, but the vote is open now. Votul e deschis. Hard. So I keep the vote. Vă căutați cartela. Vă rog să vă grăbiți. Altfel putem adăuga votul dumneavoastră la sfârșit. Yes. Any other problem? Mai sunt alte probleme tehnice? ECR un vot în plus. We should withdraw the card. Yes. Doamna Simer. Leider meine Karte liegen gelassen. Mi-am uitat uh, cartela pot uh, vota sau ar trebui să trimit pe cineva să mă aducă cartela? Close the vote. Președinta, acum închid votul. Se respinge. Și trecem la amendamentul 26, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 76, un vot prin apel nominal solicitat de PP, vot deschis. Vot închis și se respinge. Amendamentul 78. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 5. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 82. Vot deschis. Amendamentul 82. E vorba de eliminarea unei părți de text. Dar trebuie să-l votăm. Amendamentul 82. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 12. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 83. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 84. Vot deschis. Vot închis. și trebuie să numărăm uh, acel uh, vot suplimentar fără cartelă. Uh, totuși, acest amendament se respinge. Intervenții fără microfon din sală. Rămâne respins. Amendamentul 85, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. 89. Amendment 89. The vote is... Amendament 89. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 91. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 13, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament 88, vot deschis. Scuze, devine caduc și atunci trecem la compromisul 8. Vă vot prin apel nominal la compromisul 8. Vot închis. Se adoptă compromisul 6 acum. Vot deschis, din nou, vot prin apel nominal și e un vot pe părți la compromisul 6. Votăm întâi partea întâi, votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua acum, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Trecem la amendamentul 17. Cine este pentru? Amendamentul 17. Cine este pentru? Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 96. Vot deschis. Vot închis și se respinge. Amendamentul 103, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 7, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 113 acum, votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 114. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 117. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Acum votul e deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 118, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 119, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 23, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 120. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Deci, acum trecem la referiri și considerente. Compromisul 1. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 9. Vot deschis. Vot închis. Vă rog să votați. Acum închidem votul și se adoptă. Compromisul 2. Vot deschis. Vă rog să votați, colegi. Acum închid votul și se adoptă. Amendamentul 41, vot deschis. Vot închis și se respinge. Amendamentul AFET 6, vot deschis. Vot închis și se adoptă. Urmează compromisul 3, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 48. 48. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 3. Scuze. 49 mai întâi. Amendamentul 49. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 47. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Uh, se adoptă, se corectează președinta, se adoptă. Amendamentul 3, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Prin urmare, trecem la compromisul 4. Vot prin apel nominal. Dar și un vot pe părți, partea întâi mai întâi. Deschid votul. Vot închis. Se adoptă. La partea a doua, deschid votul. Vot închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 6. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. Amendamentul 57, votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. 58, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 7, vot deschis. Vot închis. Se adoptă amendamentul 64, vot deschis. Vot închis. Se adoptă amendamentul 65. Sfătul e închis. Se respinge. Amendamentul 66, vot deschis. Închid votul și se adoptă. 67 acum, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul AFET 8. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 69. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 70. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 72. Votul e deschis. Votul e închis. Și se respinge. Amendamentul 73. Deschid votul. Votul e închis. Și se respinge. Amendamentul 10. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 75. Votul e deschis. Închis acum. Și se adoptă. Acum Votăm asupra întregului raport astfel modificat. Deschid votul. Votul e închis și se adoptă. Votăm prin apel nominal decizia de a lansa negocierile. Vot deschis. Vot închis se adoptă. Felicitări, doamnă Macovei! Vă mulțumesc pentru prezență, stimați colegi. Yes. So we will have to suspend. Acum vom suspenda ședința noastră până la 11.45, deoarece avem nevoie de prezența domnului De Jong pentru următorul punct de pe ordinea de zi.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

Well, uh, dear colleague... Dragi colegi, haideți să continuăm ședința din această dimineață. Vom discuta situația negocierilor în cadrul trilogului privind drepturile procedurale în uh, proceduri penale, oferirea de ajutor, uh, de asistență juridică pentru persoanele private de libertate și ajutor juridic în uh, cadrul procedurilor legate de uh, mandatul european de arestare. Dau cuvântul uh, mai întâi domnului De Jong și după aceea membrilor care doresc să intervină. Domnule De Jong, vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair, and I must say that... Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că este un moment crucial pentru directivă și pentru uh, trilog. Uh, Mă bucur că am uh, câteva minute la dispoziție pentru a informa Comisia Libe în legătură cu evoluțiile pe această chestiune. Am început cu președinția olandeză cu articole privind uh, mandatul european de arestare. Lucrurile au mers destul de bine în prima jumătate a președinției și asta ne-a făcut mai curajos să abordăm și alte părți ale directivei care sunt mai dificile, în sensul că sunt mai largi, se referă la ajutorul juridic pentru suspecți și pentru persoanele acuzate în proceduri penale în general. Uh, după cum poate vă amintiți, Parlamentul a avut câteva idei. Prima idee a fost să realiniem uh, domeniul de aplicare al directivei cu, directiva, cu domeniul directivei privind accesul la avocați. Întotdeauna asta a fost un punct dificil pentru unele grupuri politice, chiar și aici în Comisia Libe, dar cu siguranță și pentru Consiliu. Cred că domeniul de aplicare până la sfârșitul negocierilor va fi un lucru pe care va trebui să-l examinăm cu mare atenție, dar am găsit, cred, o soluție undeva la mijloc, uh, așa numitul uh, lipsire de libertate plus, în sensul că persoanele lipsite de libertate ar trebui să aibă asistență juridică și uh, sunt anumite acte care prevăd accesul uh, la un uh, avocat în aceste situații. Pe altă parte, Consiliul spune dar dacă e vorba doar de o verificare corporală, de o percheție corporală sau de chestiuni foarte ușoare, dar care ar, însă, ar putea echivala pentru unii cu o lipsire de libertate, și atunci nu avem uh, lipsire de libertate plus, ci lipsire de libertate minus, din punctul ăsta de vedere. Deci încă mai negociem această parte, dar cred că e corect să spunem că probabil vom sfârși cu o, o formulă libertate, uh, uh, lipsire de libertate plus minus. Deci vom avea un pic mai mult într-o parte, un pic mai puțin în alta. Nu mai există controverse asupra ideii de a introduce anumite elemente uh, de, din recomandare privind calitatea ajutorului uh, asistenței juridice. Deci cum definești, de exemplu, un test al mijloacelor sau un test al argumentelor în cazul argumentelor juridice într-un caz de asistență juridică? Deci putem spune că cel puțin uh, ideea că nu ar trebui să avem o simplă recomandare uh, este agreată de toată lumea acum și că formularea este aproape gata. În general, cred că acum intrăm într-o fază crucială în următoarele zile. În această după-amiază voi uh, uh, informa raportorii din umbră ce am discutat în această dimineață cu președinția. O să, împărtășim, uh, o să ne împărtășim uh, preocupările care mai rămân în legătură cu textul și ei uh, au selecționat o serie dintre sugestiile noastre pe care le vor prezenta coreperului de mâine și vor discuta și cu statele membre astăzi ca să vadă dacă pot să se apropie de poziția noastră și cred că dacă președinția face asta, atunci putem avea uh, speranțe că vor uh, reuși inclusiv cu elemente importante pe care să le discut în detaliu cu raportorii din umbră în această pămiază. După aceea, joi avem de, uh, trilogul și la fel voi discuta poziția noastră cu raportorii din umbră, poziția noastră pentru acest uh, trilog și cred că în calitate de raportor aș recomanda raportorilor din umbră să acceptăm ce am obținut de la Consiliu și poate uh, să facem multe comentarii în timpul trilogului, dar atitudinea de bază ar fi că dacă vrem să obținem un rezultat în timpul acestei președinții uh, și uh, să avem un ultim trilog așadar, și după aceea, evident, să cerem aprobarea Comisiei uh, pentru rezultatul obținut cât mai repede și apoi cred că pentru statele membre va fi un coreper pe 30 ale lunii deci, practic, luni și-ar, final, și-ar putea finaliza munca. Deci, dacă totul merge bine și toți uh, ne ținem de treabă, uh, sperăm că vom avea un rezultat pe care să-l putem vota în Comisia Libe chiar săptămâna viitoare. Președintele, mulțumesc, domnul Deung. Dorește vreun coleg să intervină? Comisia? Nu? Atunci vă dorim uh, succes Uh, la următorul trilog și acum trecem la ultimul punct pe ordinea de zi din această dimineață, un schimb de opinii uh, uh, după întrebarea cerea de răspuns scris către Comisie de pe 29 ianuarie 2016, scrisă de Ignacio Corau, privind o posibilă încălcare a drepturilor minorilor străini neacompaniați în Sicilia, conform regulilor această uh, întrebare poate fi pusă în fața Comisiei atunci când răspunsul n-a fost primit sau răspunsul a venit cu întârziere. Uh, răspunsul a fost trimis abia pe 17 iunie, deci Comisia nu a răspuns în cadrul termenului limită prevăzut uh, de legislație. Domnule Corau, discutăm așadar chestiunea și domnule Corau aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. cum știm cu toții, Italia și în special regiunea din care provine Sicilia uh, suportă foarte multe presiuni migratorii și avem uh, de ce în ce mai mulți uh, minori neînsoțiți în țara noastră. Și comunitatea locală trebuie să creeze niște structuri organizaționale și să adune oameni calificați profesional care să ajute acești copii. În acest moment bugetul este foarte redus și jumătate dintre bani, din uh, buget este uh, gestionat de Ministerul de Interne, în timp ce comunitățile locale nu au resursele corespunzătoare pentru a suporta aceste costuri și pentru a avea măsuri de susținere sau pentru a crea centre de recepție, iar uh, plățile întârzie cu lune, angajații pur și simplu nu au fost plătiți. Uh, autoritățile locale vor să poată avea standarde de calitate și să se asigure că pot garanta drepturile minorilor, dar se află într-o situație în care nu pot face asta. Am uh, abordat uh, comisia și am încercat să găsim uh, o serie de criterii legitime și acceptabile care să ne permită să ajutăm acești minori într-o situație atât de grea. Mulțumesc, domnule Corau. Dau cuvântul Comisiei, doamna Gores. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Începește uh, răspunsul întârziat. Aș vrea să uh, mi exprim uh, scuzele. Uh, a existat o problemă de atribuire internă inițial și au trebuit consultate diferite servicii pentru a răspunde la această întrebare. Aș fi foarte bucuroasă să recapitulez răspunsurile pentru noastră. Comisia nu a fost uh, informată de autoritățile italiene în legătură cu aceste dificultăți în Sicilia, dar în cadrul rolului nostru de gardian al tratatelor, Comisia trebuie să asigure că statele membre îndeplinesc obligațiile din achiul european privind azilul și asta include, evident, uh, condiții speciale uh, pentru uh, minorii neînsoțiți dacă există indicații cu privire la o încălcare sistematică a obligațiilor legate de directiva privind primirea refugiaților, Comisia va încerca să clarifice situația cu autoritățile italiene. În ce privește disponibilitatea finanțării Uniunii Europene pentru a ajuta copiii minorii nesoțiți, statele membre pot folosi fondurile pentru azil, migrație și integrare de la DigiHome, Home, Programul național al Italiei pentru perioada 2014-2020 include acțiuni de întărire a sistemului de recepție, de primire, îmbunătățirea uh, serviciilor de cazare și servicii specifice pentru copiii neînsoțiți, minorii neînsoțiți. Adițional, suplimentar, suplimentar există proiecte care susțin uh, minorii neînsoțiți, finanțate prin același uh, fond pentru, fond pentru acțiunile Uniunii, Uh, asistențe de urgență și proiecte pilot pentru copii minori nesoțiți. De exemplu, în acest moment există un proiect implementat de anul trecut și anul acesta de 11,9 milioane de euro care este menit să îmbunătățească capacitatea uh, gestionării situației uh, minorilor nesoțiți pe teritoriul italian, mai ales în zonele cele mai afectate. De asemenea, statele membre pot utiliza susținerea financiară oferită de fondurile europene structurale și de investiții, în special Fondul Social European, Fondul uh, Regional de Dezvoltare și Fondul European de Ajutor pentru, cei mai, uh, pentru persoanele cele mai afectate. Uh, suplimentar, în 2016, programul de egalitate și cetățenie Digi Justice au prioritizat problema copiilor și migrației și mai ales a minorilor neînsoțiți și am uh, țintit uh, finanțare către uh, servicii de îngrijire și de, tutoria, de tutoriat pentru copii nesoțiți. Acesta a fost răspunsul pe acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gorez. Domnule Corao, doriți să adăugați ceva? Nu? Mulțumesc foarte mult atunci. Și... We just uh, finished for today. Și am încheiat pentru astăzi. Următoarea ședință este pe 27 iunie de la 3 la 6.30 după amiaza și probabil vom avea de votat în timpul acelei sesiuni, acelei ședințe de după amiază. Vă mulțumesc și poftă bună!